The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting. Am reluat uh, ședința. Există observații. Procesul verbal este în fața dumneavoastră. Dacă nu, atunci procesul verbal a fost uh, aprobat. Și trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, care este raportul domnului Ferm privind asistența financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice. Îl salut și pe Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții și domnul Mastroianis, care se prezintă pentru prima dată alături de noi, odată cu preluarea președinției. Domnule Ferm, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Acest uh, titlu privind uh, rețelele transeuropene de transport și energetice este un titlu foarte interesant, dar de fapt este vorba despre uh, obligațiunile de finanțare a proiectelor. Nu este vorba despre criză și investiții, ci mai degrabă despre o perspectivă pe termen lung pentru a menține durabilitatea în ceea ce privește creșterea și locurile de muncă și mai ales este vorba despre sporirea acelor investiții care um, sunt private și publice. Este foarte important rolul Uniunii Europene. Trebuie aduse uh, la același loc diferitele elemente și exploatate potențialele existente, pentru că sunt 500 de milioane de cetățeni 500 de milioane dintre noi pe o singură piață. Și trebuie să putem face investiții strategice și să uh, investim în uh, infrastructuri moderne de transport, energetice, în uh, domeniul digital. Acest lucru este absolut esențial dacă este să ne atingem obiectivele în ceea ce privește creșterea inclusivă și inteligentă pentru toți. Nu este vorba numai despre prăbușirea sectorului economic și bancar. De multă vreme, avem un oarecare nivel al investițiilor uh, și acest nivel este, uh, trebuie să fie sporit. Investițiile în rețele transeuropene, în uh, comunicații, în transport, vorbim aici despre 1,3 trilioane de euro în următoarea perioadă. Sunt foarte mulți bani care nu pot fi atrași imediat. De aceea, a, acest sector trebuie finanțat de către a, uh, sectorul privat, dar și de către autoritățile locale, regionale. Măsurile de austeritate stricte din sectorul public au uh, redus și fondurile care vin de la bănci. De aceea trebuie să găsim noi căi de investiții. În felul acesta, noi am dezvoltat un nou instrument de finanțare. Sprijinul bugetar face, este doar o componentă, dar trebuie generat și mai mult capital. Um, obligațiunile de proiect sunt importante în acest sens. Este vorba despre uh, niște obligațiuni, de fapt despre niște credite, uh, cu o garanție din partea Uniunii Europene. Astfel, ele devin mai atractive pentru uh, domeniul privat. Uh, se poate crește uh, rata de creditare pentru aceste obligațiuni. Ele vor deveni astfel interesante pentru fondurile de pensii, de exemplu. Vorbim aici despre fonduri, uh, de, uh, despre obligațiuni de proiecte private. Avem aici de-a face cu o realocare a 230 de milioane de euro pentru perioada 2012-2013. Nu sunt foarte mulți bani, dar Comisia crede că această sumă de bani ar putea să uh, atragă 20-25% uh, din bani de la alți investitori. Noi garantăm până la 230 de milioane de euro. Deci este o sumă limitată. Dacă totul decurge normal, uh, nu va fi niciun fel de risc, pentru că este o garanție. Obligațiunile de proiect reprezintă doar o parte a acestui puzzle și trebuie să fie analizat și evaluat. Trebuie să dezvoltăm acest instrument uh, în continuare. Uh, iar domnul Barroso a afirmat acest lucru la summitul Uniunii Europene și cei de la G20 au afirmat același lucru. Aș vrea însă să menționez și alte idei. Trebuie să analizăm cum stau lucrurile pentru a vedea dacă putem să îmbunătățim această propunere, să uh, venim cu noi propuneri în, ce, în referitoare la noi forme de investiții, să vedem cum putem să contribuim la o piață a obligațiunilor mai lichidă. Uh, poate reușim să avem idei în ceea ce privește alte tipuri de obligațiuni Uh, obligațiuni garantate de bugetul Uniunii Europene. Toate aceste aspecte trebuie discutate. În fine, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung la această soluție, colegii de la Comisia Bugetară, raportorii din umbră, Comisia și uh, Băncii Europene de Investiții. De asemenea, aș vrea să mulțumesc președinției daneze care uh, m-a ajutat și sper că președinția cipriotă va gestiona la fel de bine lucrurile și va duce totul la bun sfârșit. Mulțumesc, acum cuvântul domnului Mavroianis din partea Consiliului. Domnule președinte, onorați membri, salut ocazia de a putea să particip la această dezbatere și aștept votul pe această temă mâine. Este deosebit de încurajator faptul că propunerea pentru faza pilot a obligațiunilor pentru finanțarea uh, proiectelor uh, a fost finalizată la timp. Și în această uh, privință sunt încântat să confirm faptul că acest lucru a fost avut în vedere pe deplin în Consiliul European în concluziile sale de săptămâna trecută. Stimularea, încurajarea investițiilor în infrastructură constituie un element cheie în susținerea creșterii și în crearea de noi locuri de muncă, într-un moment în care bugetele naționale sunt supuse unor presiuni semnificative, este esențial să căutăm modalități noi și inovatoare de a spori creșterea economică în Europa accesul la finanțare a devenit uh, tot mai greu după criza financiară. În uh, mediul uh, provocator economic de astăzi, trebuie să ne asigurăm că investițiile pe termen lung în ceea ce privește transportul, energia și tehnologia informații, pot să fie menținut. Inițiativa obligațiunilor de finanțare a proiectelor este menită să, să faciliteze finanțarea din privat a proiectelor. Contribuția europeană la acest instrument trebuie să uh, aducă un nivel mare de investiții. Dacă putem să avem un efect multiplicator mare, un instrument cum sunt obligațiunile de proiect o să asigure faptul că uh, resursele bugetare uh, puține sunt folosite cât mai bine volumul unor astfel de instrumente financiare ar putea să fie dezvoltat în continuare în viitor. Acordul care a fost realizat cu Parlamentul este uh, de salutat. În mod uh, concret, acesta abordează mai multe elemente care sunt importante pentru Consiliu, inclusiv necesitatea de a lansa această inițiativă cât mai curând posibil. De asemenea, se prevede o raportare uh, în faza critică a treia și uh, o evaluare la sfârșitul acestei faze pilot pentru a uh, evalua impactul și eficacitatea instrumentului. Multe din aceste preocupări sunt împărtășite de Parlament. Acest lucru ne va ajuta să facem progrese rapide și vreau să mulțumesc președinției daneze pentru modul deosebit de eficient în care a condus negocierile. Dar trebuie să mulțumesc și Parlamentului și Comisiei pentru deschiderea și dorința de a se ajunge la un acord cât mai curând cu putință. Aș dori în mod deosebit să uh, exprim uh, recunoștința lui uh, Göran Ferm pentru modul în care a abordat acest dosar, pentru modalitatea constructivă în care a abordat negocierile. Domnule președinte, onorați membri, mai mult ca oricând trebuie să stimulăm creșterea inteligentă, inclusivă în Europa. Trebuie să fie folosite multe instrumente pentru a realiza acest lucru. De aceea sunt încântat că printr-o colaborare uh, strânsă cu Parlamentul și Comisia am reușit uh, să ne ținem uh, cuvântul în legătură cu aceste obligațiuni de finanțare a proiectelor pentru a face investiții în infrastructură, pentru a stimula creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă. Acest lucru cu siguranță este salutat de toți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Comisarul Ren are cuvântul. Thank you, President, uh, honorable member. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați. Doresc să îi mulțumesc domnului raportor uh, Göran Ferm și uh, raportorilor, coraportorilor Canțian și Langen și raportorilor din umbră pentru propunerile foarte constructive pe care le-au făcut prin uh, aceste rapoarte. Doresc să mulțumesc de asemenea băncii europene de investiții și domnului președinte Hoyer pentru uh, cooperarea excelentă la pregătirea acestei inițiative. Permiteți-mi să vă descriu puțin contextul uh, pe care îl ocupă obligațiunile pentru proiecte în ordinea noastră de zi. Faptul că BEI a lansat prima fază a obligațiunilor pentru proiecte și că uh, au redirecționat uh, o anumită sumă din fondurile structurale pentru uh, susținerea IMM-urilor în mod deosebit și uh, a tinerilor șomeri, aceste inițiative foarte importante sunt uh, în sfârșit implementate. Mă bucur că inițiativele pe care le-a promovat Comisia de mult uh, încep uh, încet încet să prindă contur. Este necesar ca aceste inițiative să devină realitate, în special uh, pentru că zona euro se află la o răscruce de drumuri. Nu, din cau- nu numai din cauza crizei datorilor care durează de trei ani, ci uh, pentru că întreaga istorie din ultimii 13 ani uh, a fost destul de turbulentă și uh, simptomele pe termen scurt ale acestei crize își au rădăcinile în slăbiciunile structurale și sistemice ale Uniunii. Trebuie să um, atenuăm durerea pe termen scurt și să ajutăm statele membre să facă reformele necesare și esențiale pentru câștig pe termen lung. Pe ambele fronturi facem acum progrese hotărătoare. În săptămâna, săptămâna trecută, summitul zonei euro a convenit uh, asupra măsurilor care ne vor permite să uh, întrerupem uh, cercul vicios dintre bănci și datorile suverane, care a uh, dus la pierderea încrederii cetățenilor odată ce uh, se va instaura mecanismul unic pentru uh, supraveghere bancară și mecanismul european de stabilitate va reprimi puterea de a recapitaliza băncile direct, fără ca împrumuturile să se adauge la uh, datoriile statelor care sunt deja sub presiune foarte mare din partea piețelor. Nu avem uh, timp de pierdut și de aceea Comisia lucrează la uh, mecanismul unic de supraveghere bancară care implică uh, Banca Centrală Europeană. Uh, Alături de alte propuneri, acest mecanism reprezintă un element esențial pentru viitoarea Uniune bancară pe care s-a angajat Uniunea Europeană să o înființeze. Și contăm pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Domnule președinte, onorați deputați, comi Comisia a venit cu propunerea privitoare la obligațiile pentru proiect în, în octombrie anului trecut. E important să se folosească uh, bugetul european și uh, trebuie să se uh, pună, supună unei probe acest concept al obligațiunilor pentru proiecte. Comisia a propus de aceea o fază pilot. Aceasta este propunerea pe care o aveți în față. Eu vă încurajez să votați pentru ea, pentru a susține revenirea economică a Europei și recuperarea investițiilor. Mulțumesc foarte mult, domnul Hoer, are cuvântul. Domnule președinte, membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o onoare și o plăcere pentru mine să particip la această dezbatere pe marginea obligațiunilor de proiect. Vreau să mulțumesc uh, Parlamentului pentru susținerea acestei inițiative și, în mod deosebit, uh, raportorului, domnul Ferm, pentru această uh, abordare constructivă și pragmatică care ne-a permis să ajungem la un compromis acceptabil pentru toți. După cum știți, vor fi nevoi de investiții foarte mari în Europa în anii ce urmează. Deci faza de testare nu este uh, deloc, uh, n-a venit deloc prea devreme. Este nevoie să uh, revigorăm economiile, să descreștem șomajul și să ne repoziționăm în lume. Această inițiativă va fi încă un element, printre altele, în cutia de instrumente pentru a obține bani de pe piețele financiare. Nu este o alternativă uh, Uh, instru la instrumentele uh, din uh, trusa noastră de sculă, ci este un supliment. Investițiile pe termen lung vor fi o componentă semnificativă a acestui plan. Foarte important pentru contribuabil, această inițiativă nu vine cu o povară suplimentară pe bugetele uh, uh, naționale, pe datoriile suverane sau pe pasive. Uh, ci este o redirecționare a uh, banilor uh, existenți. Împreună aceste două elemente vor îmbunătăți calitatea uh, datoriilor și va permite investitorilor instituționali să uh, susțină investiții uh, considerabile în toată Europa. Efectul de multiplicare poate să fie semnificativ cu o garantare de 230 de milioane de la bugetul european, putem să avem, uh, să susținem 4,3 miliarde de euro în această fază. Aceasta este rațiunea folosirii uh, capitalului de risc uh, în momente de criză. Un element garantat de BEI va garanta noi surse. Deci această Uh, acest instrument este o ocazie de sinergii între Banca Europeană de Investiții uh, și Comisie și mulțumesc comisarului Ren pentru uh, cooperare. Deci avem trei piloni, împrumutul, împrumutul și consultanța și sperăm că în această etapă vom avea succes. Trebuie să dezvoltăm instrumente comune și BEI a lucrat pentru a identifica proiectele potrivite pentru această fază de pilot. Uh, faza de pilot uh, va cuprinde proiecte avansate și se va uh, axa pe o serie de acorduri bancabile care să aducă uh, cu sine un volum mare de investiții. Obiectivul clar este să susțină accesul la finanțarea pe termen lung pentru infrastructură în întreaga Europa. Doamnelor și domnilor, investițiile în rețelele energetice pentru securitate energetică și accesul digital, transferul uh, durabil a, de infrastructură este crucial pentru Uh, strategia 2020 și pentru perspectivele de creștere a continentului. Sper că obligațiunea de finanțare a proiectelor vor crește apetitul pentru investițiile private în sector. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Langen. Mulțumesc, domnule președinte. Am, uh, trebuie să vă prezint avizul ITRE. Avizul ITRE a înaintat 28 de amendamente pe care le-a convenit în unanimitate. Pentru noi a fost uh, foarte important să existe niște obligații de raportare și să subliniem seriozitatea acestei faze pilot. O evaluare uh, finală, serioasă și independentă, rapoarte intermediare, faptul că Banca Europeană de Investiții este implicată, o expertiză tehnică și uh, toate aceste aspecte sunt importante pentru noi. Dorim să mobilizăm capitalul privat pentru marile proiecte de infrastructură, pentru cablajele uh, broadband, pentru uh, rețelele energetice. Iar dorința mea este când va începe uh, faza de finalizare, Banca Europeană de Investiții să nu se lase influențată de nimeni, pentru că nu se poate ca în faza pilot să fie desfășurate numai proiecte simple, iar modelul și rezultatul să uh, fie transferat apoi asupra unor proiecte dificile, la care rata de eșec să fie mult mai mare. Deci să existe o expertiză sinceră, o selecție sinceră și o evaluare sinceră. Aceasta este dorința ITRE pentru că obligațiunile pentru proiect, pe acestea noi le susținem ca o posibilitate de mobilizare a capitalului privat. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc, domnul Cancian. <coughs> Grazie, grazie președinte, signor comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu sunt uh, întru totul pentru etapa pilot a acestor obligațiuni uh, pentru finanțarea proiectelor ideea utilizării uh, resurselor Uniunii Europene um, și abordarea prin uh, BEI este, reprezintă o chestiune esențială la momentul de față. Însă, acest buget de uh, 230 de milioane să fie uh, mărit, pentru că, de fapt, uh, um, E vorba de uh, sume simbolice și pentru uh, telecomunicații și pentru alte domenii. Pe viitor ar trebui să se prevadă bugete serioase. Ar trebui să dăm dovadă de curaj și să uh, facem schimbări reale. Ar trebui să, uh, ca Uniunea Europeană să emită aceste obligațiuni într-un sistem de parteneriat public-privat pentru a putea participa la investițiile de infrastructură pe care le considerăm prioritare și pentru ca economia să se poată relansa. Nu mă refer la împărțirea datoriilor, ci la evoluțiile viitoare pe care va trebui uh, să le um, facem împreună. Acest lucru este important pentru creștere imediată, pentru crearea locuri de muncă și pentru competitivitatea pe care o merităm. Domnul Riche, două minute, are cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, țin în primul rând să salut uh, munca lui Göran Ferm, care a fost foarte productivă pe acest uh, dosar și grație uh, colaborării cu Consiliul lui sub președinția daneză și acum sub președinția cipriotă, putem să sperăm că acesta va intra în vigoare în această vară această inițiativă, aceste instrumente, acest instrument financiar care uh, folosește resursele, uh, redistribuirea liniilor bugetare existente, Uh, sunt elemente importante. Politica de stabilitate bugetare uh, nu vor da roade decât dacă sunt susținute de elemente de relansare și acest instrument, uh, obligațiunile pe proiect, fac acest lucru. Cred că textul care a ieșit din trilogul care a avut loc îmbunătățește propunerea Comisiei și definește mai bine instrumentul, consolidează instrumentele de supraveghere, uh, introduce noi uh, modalități de supraveghere și dă posibilitatea de a reutiliza dobânzile uh, folosite. De asemenea, Uh, se uh, folosește și uh, ceea ce avem de la Connecting Europe Facility. Aș spune, domnule președinte, că pentru a încheia vom voi insista asupra unei economii mixte financiare între Europa, instituțiile sale, Banca Europeană de Investiții și experiența sa. Această economie mixtă financiară vizează crearea unei piețe care să fie în beneficiul uh, instrumentelor noastre în uh, viitorul cadru financiar multianual, așa cum este CEF. Doamna Ayala Sender. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte Cetățenii europeni așteaptă de la Uniunea Europeană mai mult decât vești proaste. Și cred că această după-amiază este foarte potrivită pentru acest lucru. Nu este potrivită numai pentru a mulțumi domnului uh, Farm pentru perseverența sa, ci trebuie să mulțumim tuturor instituțiilor, Comisiei, Consiliului, Parlamentului și, de asemenea, unității financiare a Băncii Europene pentru Investiții, care a insistat mult asupra acestor aspecte și care, de care avem foarte mare nevoie în uh, această perioadă a finanțelor publice uh, restrânse. Avem nevoie de acești bani pentru îmbunătățirea infrastructurii, infrastructură care îmbunătățește mobilitatea oamenilor, produce conexiuni, um, creează infrastructură pentru ca oamenii să aibă acces la bunuri și servicii. Avem nevoie așadar de această susținere și de servicii. Avem nevoie de infrastructură, de inovație, de o infrastructură inovativă care să ne lege unii unii de alții și care se lege Europa de restul lumii avem nevoie de locuri de muncă în uh, Uniunea Europeană, trebuie să avem potențial de sporire a um, patrimoniului nostru, pentru că, mm, iată, aceste instrumente sunt foarte importante în anumite domenii și acestea sunt cele care trebuie susținute, trebuie sporite și trebuie să fie implementate în domenii competitive, precum comunicarea, dezvoltarea, cercetarea, energia și altele. Deci, practic, toate domeniile despre care vorbim. Această propunere, acest regulament, acesta nu pot decât să îl salut și sper că în acești uh, doi ani pe care îi mai avem uh, la dispoziție, doi ani uh, perioadă pilot. Sper că această perioadă să fie una fructuoasă și să avem posibilitatea noi, în calitate de Parlament, să ne implicăm și să protejăm mai bine interesele cetățenilor, să găsim uh, să soluții mai bune pentru europeni și în ceea ce privește facilitatea conectarea Europei. Este, acesta este așadar un pas înainte uh, în vederea construirii o Europei cu infrastructuri inteligente. Mulțumesc. Uh, în numele grupului ALDE vreau să vă spun că noi suntem pentru acest uh, proiect. E unul foarte bun. Ne bucurăm că am putut să-l lansăm, că am făcut-o foarte repede și vreau să-i mulțumesc domnului Ferm pentru eforturile depuse, care au dus uh, la un rezultat pentru proiectele pilot în Danemarca, țară pe care o reprezint. Ideea împrumuturilor obligato- cu obliga- obligațiunilor nu ne este străină. Noi am investit uh, în proiecte de infrastructură precum podul către Suedia și am făcut multe chestiuni pe viața privată. O întreprindere a construit uh, podul și ulterior uh, rambursarea s-a făcut prin contribuțiile utilizatorilor podului respectiv. Este un mod de a genera capital pentru a permite investițiile în infrastructură. Știm foarte bine, pentru că s-a mai spus, că va dura mult până când vom fi uh, Uh, în situația în care uh, bugetele publice vor reuși să suplinească nevoi, să, să um, răspundă nevoilor de investiții. Se spune din partea pieței private tot auzim că mulțumită eforturilor noastre poate că în 10 ani se va crea o piață a obligațiunilor care să ne permită ca într-o bună zi uh, să uh, se poată face gestionarea um, în mod autonom, fără sprijin din partea bugetului european. Dar la momentul de față avem nevoie de sprijin, trebuie să construim, să clădim încredere, uh, pentru că ea trebuie să existe ca investitorii să poată cre- crede în propriilor proiecte, să investească în această fază de lansare. De aceea spun că este important să avem un acord în ceea ce privește urmările pașii următori, um, să tragem concluzii comune cu privire la această fază pilot, pentru ca uh, mai târziu să putem face eforturi mai susținute. Vă mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc, domnul Martin uh, a solicitat să uh, vă pună o întrebare conform procedurii cartonașului nostru. O acceptați? Da, puteți adresa întrebarea. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Jensen, ați vorbit despre experiențele din Danemarca. În ceea ce privește obligațiunile pentru proiect, ați spus că se poate ajunge la probleme în ceea ce privește preluarea de garanții. Nu sunteți îngrijorată și pentru faptul că ă, dacă data viitoare va exista un fel de asigurare prin ă, intermediul serviciilor publice, participanți, precum fondurile de pensii, ar putea, să avea de câștigat, ar putea avea de câștigat și până la urmă ce propuneți astfel încât uh, aceste preluări de garanție să fie limitate, respectiv să nu apară atâtea probleme? Det er klart, at uh, pensionskasser og forsikringsselskaber, der uh, køber sådanne værdipapirer, skal afveje. Companiile de asigurări și casele de pensie ar trebui să evalueze dacă există o garanție suficientă uh, pentru uh, investitori și pentru uh, pensionarii uh, viitori. Dar deocamdată trebuie să fim la înălțimea așteptărilor persoanelor active de pe piață. Trebuie să creăm o piață cu o garanție foarte ridicată, cu un profil al plătitorului care să răspundă necesităților investitorilor pe termen lung pentru a uh, se permite accesul la mijloacele cu care se vor plăti ulterior pensiile. Trebuie să investim în societate pentru ca eu însă și domnul Martin, când uh, ne vom pensiona, lucrurile să meargă bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc. 30 de secunde întrebarea, 30 de secunde răspundul. Domnule Duron, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat că alții au spus-o. Statul finanțelor publice este astfel încât nu trebuie să ne lipsim de niciun instrument pentru a promova investiții indispensabile uh, în Europa în ceea ce privește uh, energia, transporturile sau uh, banda largă. Este o fază de pilot și pentru că este o fază pilot, trebuie să stabilim de la început criteriile pe baza căreia, cărora vom uh, evalua această fază pilot. Și atrag atenția asupra două elemente. În primul rând, alegerea proiectelor. Uh, avem, într-adevăr, uh, criterii de durabilitate în cadrul selectării proiectelor. Pentru că orice construcție de infrastructură nu este necesar benefică pentru Uniunea Europeană poate uh, să creeze o uh, datorie ecologică pe care trebuie să o rambursăm. Apoi, în al doilea rând, chestiunea riscului. Obiectiv, există un risc financiar. Încercăm să-l uh, reducem, dar acesta există și în uh, acest sens trebuie să fim foarte atenți în faza de evaluare, trebuie să măsurăm care sunt mijloacele de a limita la maxim uh, riscul financiar pentru finanțele publice, garantând uh, un venit pentru investitori sectorul privat. Cred că este necesar să lansăm acest proiect, dar este la fel de important să stabilim de la bun început criteriile pe baza cărora vom evalua faza pilot. Este un instrument important, dar care merită întreaga noastră atenție, mai ales în această fază de început. Vă mulțumesc. Domnul Ashworth. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut propunerea raportorului, mai ales pentru investițiile care vor stimula economia europeană. Dar vreau să adaug un element de precauție. Trebuie să fie vorba de investiții care aduc valoare adăugată. Lucruri precum dezvoltarea și cercetarea, conectarea transfrontalieră, energia, transportul și banda largă, toate acestea aduc valoare adăugată în Europa. Ca și celelalte um, investiții în infrastructura europeană. Vreau să subliniez că acesta este un proiect pilot care este limitat în timp, iar după ce se încheie această perioadă, va fi evaluat în mod independent. Și este important ca această evaluare să fie luată în serios, pentru că nu este un simplu exercițiu, ci rezultatul trebuie să fie respectat și respectându-l, cheia trebuie să fie să se protejeze interesele și expunerea contribuabililor europeni. Vă mulțumesc! Da, Mr. Ina. Mulțumesc, domnul Ena. Domnule președinte, ca Uniunea Europeană să acționeze pentru a dota continentul cu infrastructuri în domeniul transportului energiei și a rețelelor um, informatice este un lucru bun. Ar fi bine dacă acest lucru ar duce și la o proprietate publică europeană a acestor infrastructuri și dacă exploatarea acestora uh, ar trece prin serviciile publice mari europene ale transporturilor, energiei și informaticii, garantând astfel mai multă siguranță, mai multă uh, și mai mult respect pentru fondurile publice. A venit momentul să terminăm cu această concurență care permite unei minorități să profite uh, și aduce prejudicii incredibile um, și duce la corupție, inegalități teritoriale și prețuri extraordinar de mari plătite de utilize, utilizatori. Uh, mulțumită dogmei dumneavoastră a uh, concurenței, avem uh, camioane care circulă goale, fără încărcătură, prin Europa și acest lucru înseamnă costuri pentru familii și pentru întreprinderi. Dacă Europa dorește să intre în secolul 21 și să nu revină în secolul 19, trebuie să spunem nu concurenței sterile și să spunem da cooperării și complementarității. Sistemul de finanțare a acestor infrastructuri necesare pe care ni le prezentați astăzi uh, ajută la, um, duce la nimicirea uzinilor, uh, uzinilor de gaz. Și um, avem și fonduri de pensii și alte fonduri financiare care aduc uh, de asemenea prejudicii. Eu am o soluție inovatoare pe care vă propun și care răspunde nevoilor uh, cetățenilor europeni. Finanțarea directă din partea Bărcii Centrale Europene a acestor infrastructuri, în aceleași condiții în care se face refinanțarea la momentul de față băncilor private pe, prin BCE. O astfel de soluție ar um, um, uh, permite să se mai desfacă puțin jugul uh, cu care băncile, finan- um, piețele financiare strâng de gât democrațiile europene. Mulțumesc, domnul Morgan, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de creare uh, de obligațiuni uh, este uh, foarte bună. Cred că cele 230 de milioane reprezintă o sumă destul de scăzută, date fiind nevoile și nevoile existente într-o fază pilot. Mi se pare că din aceste uh, fonduri vom reuși să finanțăm doar vreo 10 proiecte. Uh, dacă banii sunt suficienți, uh, vom vedea, vom vedea dacă se va reuși atragerea investițiilor și se va îmbunătăți transportul, rețelele energetice și infrastructura în general. Cred că proiectele care sunt selectate trebuie să fie selectate foarte atent, trebuie să fie evaluate ulterior foarte atent. Nu putem să permitem ca banii publici să fie investiți în proiecte riscante care nu au un profit suficient. Uh, domnul Sosa Wagner. Tenemos, queridos colegas, Mulțumesc, stimați colegi. Ne-am îndreptat întreaga atenție asupra băncilor. Multă lume spune că ele reprezintă sângele care curge prin organismul social. Poate că această imagine a fost confirmată, însă trebuie să ne gândim că acest organism este susținut și de articulații și de coloana vertebrală. Așadar, coloana vertebrală și articulațiile uh, acestui organism ale Europei sunt uh, proiectele de infrastructură, infrastructura și drumurile care conectează Europa. Și este foarte important ca investițiile private să fie consolidate, așa cum s-a mai spus, dar și investițiile publice. De aceea este important ca datoriile private să fie reduse și să fie abordate de Uniunea Europeană, pentru că mm, ele deservesc acest scop pe care l-am numit. Îl felicit pe raportor pentru activitatea sa și felicit și Comisia pentru susținerea oferită acestor proiecte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gariga Poedo. Domnule președinte, signoria, signor comisario, Domnule președinte, domnilor și domnilor, stimate domnule comisar, Domnul Ferm este uh, puterul de cuvânt pentru uh, buget, dar uh, o persoană care își abordează raportul cu foarte multă seriozitate. Date fiind dificultățile bugetare actuale, utilizarea instrumentelor financiare inovatoare este foarte importantă. În Comisia SURE s-au uh, purtat discuții în ultimele 12 luni și uh, Parlamentul European a arătat cât de important este să introducem aceste instrumente financiare pentru a compensa lipsa de uh, fonduri din resurse tradiționale. Rețelele de uh, uh, transport uh, au nevoie de investiții de 1,5 milioane de euro trilioane în perioada 2010-2020. Este foarte dificil să implicăm investitori, uh, investitori privați în acest tip de proiecte și de aceea ar fi important ca faza pilot să funcționeze bine. Opiniile exprimate de Consiliul European cu privire la utilizarea obligațiilor pentru proiect și uh, facilitatea conectarea Europei arată cât de important este acest raport. Avem un proiect uh, european care va genera finanțare suplimentare pentru proiecte, lucru care va duce la o plus valoare pentru Uniunea Europeană. Majoritatea amendamentelor depuse au fost um, adoptate de Consiliu uh, în diferitele Uh, ședințe tripartite și cred că acest lucru va uh, face ca proiectul să înceapă cu dreptul. E foarte important ca Parlamentul European să primească um, raportul interimar al Comisiei uh, la jumătatea anului 2013. Trebuie să putem îmbunătăți uh, proiectul la în a doua jumătate a 2030 uh, dacă e necesar. Gina. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, uh, doresc să mulțumesc raportorului și tuturor celor care au participat la acest raport pentru prelucrarea acestui subiect. Discutăm aici despre un lucru absolut necesar care fusese anunțat de multă vreme, aceste faimoase obligațiuni de proiect, acestea trebuie să fie susținute, pentru că este încercarea de a atrage fonduri private care există în economie și uh, de a le atrage către investiții importante, importante și valoroase care contribuie la creștere economică. Mă tem că dacă dorim să ne transformăm ambiția în realitate, și anume dacă dorim să avem o rețea de transport europeană, atunci avem nevoie de un mix de surse de finanțare, private și publice. Și acesta este numai un exemplu în acest sens. Dar trebuie să rămânem modești în același timp. Trebuie să uh, finanțăm două, trei proiecte din această sursă. Bine, este excelent, ajută, însă pot numi și alte exemple. De exemplu, dacă dorim o rețea uh, de transport paneuropeană până în 2013, avem nevoie de 500 de miliarde de euro pentru a realiza acest lucru. Și, de asemenea, este important ca o asemenea finanțare inovatoare să nu se transforme într-un alibi. Trebuie să existe credite veritabile care să fie puse la dispoziție pentru astfel de finanțări. Deci, pe lângă asemenea instrumente, este nevoie și de credite, de împrumuturi pentru diverse proiecte și acestea trebuie să fie atrase. Cam atât aveam de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vălean. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur că creșterea, unul dintre conceptele esențiale pe care l-am apărat, a ajuns Uh, uh, în centrul dezbaterii. Creșterea este adusă de piețe și nu de legiuitori. Dacă vrem creștere, trebuie să susținem piața. Dacă vrem să accelerăm dezvoltarea infrastructurilor pentru a finaliza piața internă și pentru a crește competitivitatea, trebuie să utilizăm bugetele pentru atragerea uh, investițiilor private. Noi, mecanisme precum mecanismul Conectarea Europei ar trebui trebui să se bazeze pe astfel de instrumente pentru a dezvolta infrastructurile telecom și energie într-un cadru transparent care nu va denatura piețele și care va atrage investițiile private. Uh, Uh, fără să le alunge printr-o competiție, o concurență uh, inegală. Da, avem nevoie de obligațiuni de proiect, uh, trebuie ca acestea să fie evaluate și îmbunătățite după faza pilot. Avem nevoie de asemenea și ca instituțiile noastre să susțină grupurile interesate, băncile și investitorii instituționali pentru a dezvolta această clasă de active. Acest lucru va ajuta la uh, extinderea piețelor. E nevoie de uh, o pârghie pentru ca fiecare euro cheltuit uh, să aducă un profit. Nu putem să ne bazăm numai pe subvenții. Vă mulțumesc. Domnul Turmes. Stimate domnule comisar, stimatele domnule Hoyer, cred că în această fază pilot uh, criteriile de mediu sunt de asemenea importante, pentru că trebuie să creăm infrastructuri care să nu ne îndepărteze de obiectivele de mediu și nici de obiectivele din domeniul energetic. O, un punct slab pe care îl observ este faptul că proiectele mari de energie regenerabile nu sunt prevăzute acum și în uh, facilitatea conectarea Europei se discută doar despre infrastructură, nu și despre regenerabil. De aceea nu este foarte clar cum va evolua mai târziu această fază pilot. Președinția daneză, în ceea ce privește uh, o întreprindere uh, daneză energetică, a vândut unui fond de pensii această companie. Deci există posibilitatea ca proiecte mari energetice încă din prima fază să fie preluate, să fie prelucrate de specialiști, dar într-o a doua fază să fie uh, date altor investitori și apoi să se creeze posibilitatea de a se investi în continuare în alte proiecte mari de energii regenerabile. Aș dori ca acest lucru să se întâmple și la noi, să prevedem în buget astfel de finanțări și să investim în continuare și în măsuri de mediu. Vă mulțumesc! Thank you. Mr. Feynman. Mulțumesc, domnul Feynman. Dámy Sprava, kterou... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Raportul pe care îl discutăm acum uh, recomandă un nou instrument financiar care să susțină finanțarea prin obligațiuni a proiectelor de infrastructură. În general, sunt sceptic în ceea ce privește aceste inițiative, pentru că ele cresc povara uh, de datorie uh, asupra statelor și investitorilor care se implică în proiecte de infrastructură. Deja statele sunt mult prea îndatorate și uh, pentru a le putea ajuta um, sau pentru a putea ajuta investitorii să obțină finanțare publică pentru a duce la noi datorii nu este o uh, variantă. Eu uh, am propus un amendament care cere ca noua infrastructură de transport să reflecte problemele legate de schimbările climatice. Uh, Um, nu știu cum se poate face acest lucru. Infrastructura um, de transport și problemele legate de schimbările climatice, de fapt, nu au nicio legătură și uh, o astfel de condiție foarte prost definită ar trebui să nu fie inclusă în text. Mulțumesc. Domnul Martin are cuvântul. Mr. Martin. Yeah. Da. Domnule Martin, vă rog. Da. Thank you. Mulțumesc. Ca întotdeauna atunci când vorbesc de domnul Turmes, lucrurile sună foarte inteligent și ne dorim ca ceea ce spune să aibă mai multă influență asupra politicii europene. Doream să mă refer la ceea ce a spus. Sigur că aceste obligațiuni de proiect sunt un lucru inteligent, însă sunt inteligent numai dacă sunt orientate către durabilitate și dacă există și temeiuri politice pentru a, a construi pe ele pentru că există pericolul să asigurăm uh, anumite garanții, însă să nu reușim să implementăm lucrurile. 3800 de kilometri mm, de uh, drum ar fi necesare în Germania Um, însă s-au construit numai 100 până acum, pentru că există și refuzul cetățenilor care sunt orientați foarte ecologic. Trebuie ca, din perspectivă politică, să avem o idee pe această cale. Iar o idee ar fi să avem coridoare TEN comune. Deci nu numai linii de viteză mare în ceea ce privește uh, trenurile și uh, rețele de bandă largă deasupra, ci alte rețele combinate comune. Sigur că este nevoie de o planificare mult mai cuprinzătoare în acest sens, dar doream să fac sugestia de a înainta pe acest drum. Pizzas. Mulțumesc, domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas comisarie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând dați-mi voie să mulțumesc colegului uh, meu, domnul Ferm, pentru efortul uriaș pe care l-a făcut și să mulțumesc și Comisiei pentru că au ascultat atent uh, îndemnurile venite din partea Parlamentului European de a avea o inițiativă referitoare la obligațiunile de proiect, ceea ce este important pentru investițiile europene. Uh, Europa 2020 are uh, obiective foarte ambițioase și este evident uh, că vom obține astfel de rezultate doar pe baza unor instrumente cum sunt proiectele, obligațiunile de proiect. Știm cu toții, infrastructura energetică nu este suficient de bine dezvoltată, e nevoie de investiții uriașe care nu vor veni din partea fondurilor publice, de aceea trebuie să ne bazăm pe uh, finanțarea din domeniul privat. De asemenea, trebuie să ținem uh, cont și de contextul economic actual care nu va atrage uh, finanțare din partea sectorului privat Um, aceste obligațiuni de proiect oferă o sumă relativ modestă, 230 de milioane de euro, dar trebuie să așteptăm uh, încurajările și investițiile uh, din uh, partea sectorului privat care va permite dezvoltarea în continuare a pieței. Acest lucru este de salutat, va fi un stimulent pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în toată Europa, proiecte de uh, Uh, importanță vitală, mai ales uh, pentru regiunile periferice. Vă mulțumesc. Doamna Manner. Îmi cer scuze, spune președintele domnul De Becker. Um, ik denk dat dat eh, transportnetwerk eh, verre van... Mulțumesc, domnule președinte. Știm eh, că, raport, că rețelele de transport europene sunt departe de a fi gata, complete. Um, în viitor va trebui ca uh, facilitatea Conectarea Europei să uh, să aibă finanțarea adecvată. Statele membre uh, au tot mai multe dificultăți în a finanța aceste proiecte de infrastructură. Există un fel de capital latent care se află în marge și uh, trebuie să mobilizăm acest capital și uh, să facem astfel încât obligațiunile pentru proiecte să contribuie la aducerea unei plus valori europene. Cele 230 de uh, milioane care au fost alocate reprezintă doar un început vom găsi mai multe proiecte mici care se vor uh, ocupa de chestiune tehnice și vom uh, rezolva și semne de întrebare legate de agențiile de rating. Și odată ce vom avea toate datele, putem trece la investiții mai mari cu obligațiile de proiect. Mulțumesc, doamna Menor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. S-a spus în repetate rânduri aici cât este de important ca în Europa să se investească în infrastructuri bune. Acest lucru este foarte important și din perspectiva succesului economic. Este important ca pe viitor să atragem fonduri private și publice pentru astfel de investiții. Un element important în acest sens este să utilizăm fondurile regionale cred că vom avea aspirații de infrastructură în acest sens. Lucrurile trebuie văzute într-o perspectivă mai amplă, pentru că aici nu este vorba numai despre fondurile europene și despre centrul Europei. Trebuie să ținem cont de întreaga Europa cu tot, cu periferie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Dau cuvântul doamnei Angelili. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte Lansarea proiectului, uh, obligațiunilor de proiect, este uh, importantă uh, în modul în care abordăm creșterea. Este un proiect pilot care are, poate, o abordare destul de precaută cu o finanțarea existentă. Dar oferă o posibilitate de a aduce în uh, joc, uh, în uh, proiecte, investițiile private, astfel încât să se poată crea noi locuri de muncă. Sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să avem o abordare riguroasă atunci când evaluăm rezultatele uh, programelor uh, în legătură cu proiectele selectate. Dar după faza inițială, faza pilot, trebuie să privim către proiecte mai ambițioase care ne vor uh, permite să avem o abordare reală a dezvoltării în Europa. Domnul Coferati. Abbiamo sentito questa mattina... Mulțumesc, domnule uh, președinte. În această dimineață am uh, văzut cum uh, a vorbit președintele Cipriot despre construcția rețelei energetice pentru telecomunicații și rețele de transport. Pentru realizarea acestei resurse, rețele este nevoie de resurse semnificative resursele care au fost alocate până acum sunt departe de a fi suficiente. Dacă dorim să construim aceste rețele pentru a asigura creșterea compatibilă și necesară, va trebui să atragem investitorii mari în această parte a lume. Deci, acest uh, instrument este unul de creștere durabilă și pentru um, crearea de locuri de muncă. Prioritatea ar fi să avem mai multe resurse pentru atingerea obiectivelor stabilite, pentru că investitorii privați nu se vor implica în aceste proiecte dacă nu văd că există o investiție importantă din partea sectorului public. Va trebui așadar să lansăm în primul rând această inițiativă de bază. Mulțumesc, domnul Koslovski are cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Chcę pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să îl felicit pe domnul Farm pentru raportul său foarte interesant. Nu pot decât să fiu de acord cu el. Coridoarele multimodale sunt necesare pentru transportul economic transfrontalier. Costurile mari de investiții în domeniul infrastructurii, al energiei, solicită susținere din partea sectorului privat. Și Um, acest uh, lucru este foarte important. De aceea, această chestiune a obligațiunilor de proiect este foarte interesantă și merită să fie andată în profunzime. Sunt sigur că o fază pilot va aduce multe informații suplimentare de care uh, vom putea profita. Vom vedea cum reacționează, de exemplu, sectorul privat. Și, în fine, sper că aceste investiții vor contribui la reducerea

domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážený pán... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al BEI. Nu există nicio îndoială. Economia europeană are nevoie de un impuls pentru a ieși din această fază de stagnare. Presupunerea că um, finanțare inovatoare a proiectelor uh, importante în sectorul energetic vor, va duce la implementarea rapidă acestor proiecte și va duce la progresul economic este corectă. Testarea noilor mecanisme ca parte uh, dintr-un, uh, dintr-o fază pilot ne va asigura că acționăm cu prudență. De la bun început, BEI și Comisia trebuie să lucreze alături de experți independenți pentru a se asigura că sistemul propus este viabil, eficient și că presupune riscuri minime. Principalul uh, scop al acestor noi forme de investiții nu ar fi să

Mulțumesc, Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, stimaților eurodeputați pentru consensul și sprijinul acordat acestei inițiative și băncii care va juca un rol important în uh, punerea sa în aplicare. Va fi un proiect foarte ambițios și acum vor începe efectiv lucrările iar uh, problema trebuie tratată cu atenție și hotărâre totodată și trebuie să fim pregătiți ca rezultatul să fie supus unui text obiectiv, unei examinări și a unei evaluări. Și vă pot asigura că banca va fi gata să participe la revizuirea critică și onestă efectuată într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și asta pentru că nu vrem să discredităm nou instrument, ci să îl transformăm într-o reușită. De aceea trebuie să jucăm cu cărțile pe masă și să avem criterii clare și precise care să reprezinte uh, punctele de referință pentru evaluarea reușitei acestui instrument. Unul dintre avantajele Băncii Europene de Investiții este că nu e doar o bancă cu personal foarte calificat, ci totodată o bancă care își poate baza eforturile pe cunoaștere și expertiză în inginerie și în știință și tocmai de acesta avem nevoie aici de foarte multe ori. Fiindcă dacă vrem să fim loiali principiilor noastre, atunci este necesar să testăm proiectele depuse atât uh, din perspectiva tehnologiei, cât și a viabilității tehnice, cât și din perspectiva financiară. Și tocmai acest lucru va fi garantat de BEI în acest proces, după care vom veni să vă prezentăm uh, raportul. Uh, Thomas are dreptate când spune că la garanția pentru obligațiunile de proiect, finanțarea produc- producției de energie nu este posibilă. Și eu regret acest lucru Trebuie să vorbim, să vedem dacă în viitor programarea fondurilor structurale europene poate să fie mai ușoară și mai ușor de reorganizat pentru a putea uh, acționa mai repede, cum poate am putea să facem acum. Dar asta este o chestiune care trebuie să fie discutată la Parlament, Comisie, Consiliu, împreună cu bănci. Cu siguranță băncile vor fi și de, rămâne active în uh, domeniul energetic, la Marea Nordului uh, și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, um, câteva remarci cu privire la um, um, garantari. Uh, Uh, Banca Europeană nu își va uh, asuma riscuri prea mari. Uh, pentru credite, sectorul privat va fi cel care va plăti pentru că nu, înseamnă, nu vom avea o garanție în proporție de 100%. Pri, proiectele private sunt cea mai bună cale de a ne asigura că acestea sunt solide Așadar, ne vom asigura că uh, aceste uh, proiecte și aceste obligațiuni uh, vor fi un succes. Mulțumesc, domnul Ren. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mă alătur cele spuse de președintele Hoyer și vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte constructivă și foarte bine fondată. De asemenea, vă mulțumesc pentru sprijinul foarte puternic pe care l-ați acordat inițiativei uh, de obligațiuni de proiect UE 2020. Ideea de bază este să stimulăm investițiile private printr-o partajare a riscurilor legate de investiții uh, susținută de Comisie și de BERD. Să utilizăm acest lucru pentru investiții de scară largă în infrastructură. Acum este important uh, să uh, Uh, luăm măsuri concrete după ce se va adopta acest document, Comisia și BEI vor semna acordul de cooperare cât mai repede după adoptarea propunerii de către Consiliu în luna iulie. În ceea ce privește proiectele concrete, eu înțeleg că uh, BEI primește deja uh, oferte și și că s-au început uh, studiile în uh, cele, trei, în cele trei sectoare de transport, energie și comunicare, ca să se uh, înceapă în curând semnarea acestor proiecte. Știm cu toții sigur că uh, faza pilot are un buget de doar 230 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că trebuie să utilizăm această fază pilot ca să um, susținem ideea finanțării sporite a investițiilor și a creșterii în următorul cadru financiar multianual pentru comunicare și transport, pentru, uh, ener pentru energie, securitate și o creștere verde. Într-adevăr, această fază pilot trebuie să pună bazele unei contribuții consolidate, inclusiv de la bugetul european, pentru aceste obiective importante. Noi considerăm că obligațiunile de proiect sunt o parte integrantă a facilității Conectarea Europei începând din 2013. Este un exemplu important de uh, punerea accentului pe creștere și dezvoltare în următorul cadru. Domnule președinte, stimați deputați, angajamentele statelor membre ale Uniunii în general referitoare la rezolvarea crizei actuale și la mobilizarea creșterii și a locurilor de muncă sunt uh, foarte bine fondate și așa și trebuie să fie pentru că bunăstarea fiecărui cetățean european depinde de bunăstarea întregii Europe. Acum, când au loc dezbateri naționale dificile legate de politici uh, de politicile necesare, este esențial să putem demonstra beneficiile Europei în termeni foarte concreți pentru cetățenii noștri și să facem acest lucru cât mai rapid. Și acesta este un alt motiv pentru care inițiativa uh, privind obligațiunile de proiect este atât de sus pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul uh, Ferm spune președintele, dar de fapt are cuvântul domnul Mavroianis din partea Consiliului. President, honorable members. Stimate domnule președinte, stimați deputați, respect uh, vocile care și-au exprimat dezacordul, dar cred că este unul dintre acele motive unde consensul este unul extrem de larg vis-a-vis -vis de o idee inovatoare și vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte constructivă. Unu, unii au spus că cifra de 230 de milioane este redusă. Dar, după cum am spus la început, aceasta uh, este um, intenționată a fi o pârghie pentru multe investiții majore viitoare. Apoi, mai mulți ați subliniat nevoia de a alege proiectele cu atenție și sunt de acord. Sunt absolut de acord. Totodată, trebuie să asigurăm valoarea adăugată pe termen lung, la nivel european. Cred că atât uh, domnul comisar Ren, cât și președintele BEI au v-a oferit uh, asigurările necesare în acest sens. Sunt de acord și cu cei care au pus accentul pe importanța evaluărilor. Bineînțeles că următorii pași sunt esențiali. Odată ce Parlamentul și Consiliul au aprobat un text, vom putea pune în aplicare etapa pilot. Vrem ca proiectul să fie finanțat vrem ca obligațiunile de proiect să intre în vigoare cât mai repede cu uh, putință și să vedem cum sunt primite ele de participanții la piață. Totodată este important ca BEI și Comisia să rămână în dialog strâns atât cu Parlamentul European cât și cu Consiliul în aceste uh, etape timpurii și ca lecțiile din etapa pilot să fie avute în vedere în mod corespunzător pentru etapa următoare. Mulțumesc frumos! Domnule nu aveți cuvântul, spune președintele. Uh, for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere. Aș dori să atrag uh, câteva concluzii, să fac câteva remarci în acest sens. Din punctul meu de vedere, ne, uh, ne, nivelul insuficient de investiții este o problemă mai degrabă structurală decât uh, temporară, uh, iar criza nu a ajutat în niciun fel, evident. De aceea cred că avem nevoie de instrumente suplimentare. Ce fel de proiecte ar fi uh, finanțate? Cred că la început uh, piețele mai dezvoltate ar trebui să fie vizate, însă mulțumesc președintelui Hoyer pentru că uh, a menționat că ar fi posibilă o perspectivă mai largă um, care să țintească și alte obiective. În ceea ce privește criteriile, domnul Turmes și alții s-au referit la uh, alte la posibilitatea de a avea alte proiecte, energie regenerabilă și așa mai departe. Sunt deschis să, să purtăm o discuție despre asta în uh, negocierile cu privire la cadrul financiar multianual și așa mai departe. Sunt deschis la această idee. Aș spune că Ideea princip uh, discuția principală s-a portat în jurul riscurilor. Multe state membre, inclusiv uh, al meu, au fost uh, reticente în acest sens, dar sper că această dezbatere le-a mai liniștit. Nu ne asumăm riscuri care n-ar fi necesare, nu ne asumăm riscuri prea mari. Uh, există, vor fi uh, prevăzute garanții, iar dacă aceste garanții uh, mobile, mobilizează resurse care altfel ar rămâne nemobilizate, acest lucru ar beneficia, uh, de pe, acest, de pe urma acestui fapt, ar beneficia uh, Uh, beneficia, uh, contribuabilii. Dacă putem alege 230 de milioane de granturi care vor duce la investiții de 230 de milioane sau 230 de milioane ca un instrument financiar care ar putea să mobilizeze miliarde, cred că am, am făcut alegerea cea bună. Aș dori să mulțumesc colegilor Dați voie să mulțumesc foarte mult și Comisiei pentru buget. Secretariatul acestea a făcut o treabă foarte bună, la fel ca și uh, personalul meu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fer, mulțumim, domnule comisar, mulțumim, domnule Hoyer, mulțumesc tuturor colegilor. Dezbaterea este încheiată, votul este mâine la prânz. Trecem acum.